So, we have five minutes left. Mai avem 5 minute, la ora 1 încheiem uh, reuniunea. Punctul 12, ultimul din această dimineață, încheierea acordului referitor la retragerea Regatului Unit din uh, Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. După cum știți, uh, Comisia noastră a pregătit un proiect de aviz sub formă unei scrisori care va fi votat în această după-amiază la sfârșitul reuniunii, care a fost sprijinită de coordonatorii, îndosată de coordonatorii AFET într-o procedură scrisă în uh, ianuarie și a fost transmisă tuturor. Uh, în acest proiect de aviz facem apel coordonatorilor să facă, să invite Parlamentul să își acorde avizul conform pentru retragerea Regatului Unit. Uh, articolul 127, 129 și 156 uh, sunt uh, deosebit de relevante. Pe 23 ianuarie, Comisia AFCO va vota recomandările pentru acordarea vizului conform, iar votul în plenară va avea loc, după cum știți, pe 29 ianuarie, aici la Bruxelles. Am fost informat astăzi că va exista un amendament oral din partea grupului Renew la alineatul 1 al avizului. Spre include cuvintele cu părere de rău. Uh, with regret. Uh, vom uh, uh, da curs acestui amendament pentru că, într-adevăr, ne pare foarte rău că se întâmplă acest lucru. Și dau cuvântul domnului von Wiesel. Îmi dau seama, da, că avem foarte puțin timp la dispoziție, spune doamna Vize să vă spun uh, ce am discutat la grup și de ce este foarte greu pentru noi, ca deputați din Regatul Unit, să sprijinim uh, acest, uh, această scrisoare, chiar și cu acele două cuvinte adăugate, with regret, respectiv. Noi le-am împărtășit părerea noastră cu deputații um, englezi, de, britanici, credem că acest acord are foarte multe neajunsuri și uh, nu putem da curs comandărilor lui Guy Verhofstadt um, în ceea ce privește um, mai multe drepturi pentru cetățenii europeni. Și uh, încă există riscul ca la sfârșitul acestui an să se producă un Brexit fără acord. De aceea cred că este dificil, dacă nu chiar imposibil, să votăm orice uh, Uh, presupun aceste riscuri. Și mă refer și la votul de săptămâna viitoare, desigur. Recomandările specifice legate de relațiile externe sunt foarte importante și reprezintă o uh, adăugire valoroasă, însă orice aș face, nu pot să votez nimic în legătură cu retragerea pe care nu doar că o regret profund, dar cred că este o catastrofă fără precedent. Mulțumesc, Nineche. Nina Gil. Da. Într-adevăr, uh, sunt și eu de acord cu ce a spus uh, colega noastră. Suntem foarte departe de acordul și discuțiile care s-au purtat mai devreme. Acestea fiind spuse, aș vrea să ne dați, uh, domnule președinte, în calitate de raportor, câteva explicații. Care ar putea fi scenariul pe viitor în care vedeți implicare? Vorbiți despre PESC și despre uh, PESA, PSAC și PESA. Um, cum putem proceda în anul următor pentru a avea ceva concret în ceea ce privește participarea Regatului Unit? Aș vrea să ne spuneți puțin cum gândiți, uh, cam cum se vede situația din interior, pentru că uh, Acum uh, nu ni s-a spus foarte clar nimic. Cred că delegația Regatului Unit uh, probabil nu va vota pentru acest uh, acord de retragere. Mulțumesc, Nina Gill, Martin Howard. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, sunt de acord cu amendamentul oral de a adăuga with regret și uh, prefer chiar varianta propusă de președinte with deep regret cu uh, foarte multă părere de rău. Cred că retragerea este rea, uh, este, nu este bună nici pentru Regatul Unit, nici pentru Uniunea Europeană. Uh, trebuie să cooperăm în ceea ce vește PSAC și PESA. Acordul este foarte prost. Nu protejează drepturile celor 27 de, uh, de, de state, respectiv drepturile cetățenilor uh, acestor state în uh, Regatul Unit după Brexit. De asemenea, se riscă reintroducerea unei granițe fizice în Irlanda de Nord. Și, de asemenea, standardele um, pe piața unică nu vor fi respectate, nu vor fi la fel, pentru că angajamentele luate acolo nu sunt obligatorii pentru părți. Acest lucru reprezintă automat un, uh, o amenințare asupra um, drepturilor lucrătorilor și um, în privința ajutorului de stat în Regatul Unit și pe termen lung amenință piața unică pentru că aceasta se poate uh, vedea amenințată de această economie în stil Trump bazată pe uh, Uh, târguială la ușa sa. Deci cred că acordul este profund negativ pentru Regatul Unit și pentru Uniunea Europeană în general. Mulțumesc! Mai dorește să intervină cineva? Nu? În această după-amiază vom uh, vota la întrebarea Ninei. În primul rând, regat de calendar. Comisia va pregăti un mandat pentru următoarea uh, fază a negocierilor pe 1 februarie. Consiliul intenționează să adopte acest mandat pe 25 februarie, iar între aceste două date, Parlamentul își propune să adopte la plenară la Strasburg pe 12 sau 13 februarie o rezoluție uh, prin care vom uh, sublinia um, liniile noastre directoare, prioritățile noastre am vorbit cu mai mulți interlocutori la nivel înalt în Regatul Unit în această dimineață și suntem uh, presați de timp pentru că guvernul britanic nu are niciun interes în a prelungi perioada de tranziție și cred că președintele Comisiei a dat uh, tonul uh, a spus că avem uh, la dispoziție timp limitat și trebuie să ne stabilim prioritățile. Ar fi bună o perioadă mai lungă de tranziție, dar uh, Marea Britanie nu e pregătită, deci vom aștepta să vedem până unde putem merge. Dacă fac, uh, îndemn la o cooperare mai strânsă în domeniul securității și apărării, acest Uh, lucru înseamnă că această cooperare va trebui să fie unul dintre pilonii viitorului acord de parteneriat. Regatul Unit va fi invitat să participe la Fondul European de Apărare, activitățile Agenției Europene pentru Apărare, dar desigur partea britanică va trebui să decidă uh, prima uh, mișcare. Ne putem decât să facem primii pași pentru, pentru ei